Domnule președinte. Reluăm sesiunea. Aș vrea să vă spun că președintele a primit din partea autorităților competente din Germania o științare privind alegerea doamnei Babette Winter ca deputat european uh, uh, pentru a înlocui pe domnul Jacob von uh, Weissacker, începând din 10 ianuarie anul curent. Vreau să urez bun venit noi noastre colege și să amintesc că dumnea ei va ocupa în Parlament uh, un loc uh, în, potrivit drepturilor de pline conferite de regulamentul de procedură. Încă o dată, doamnă Winter, bine ați venit. Sesiunea se reia și în ceea ce privește procesele verbale ale reuniunii de ieri și textul adoptat sunt disponibile, sunt comentarii. Sunt comentarii despre procesele verbale? Nu. Atunci, procesul verbal este considerat adoptat. Acum, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba despre dezbatere de actualitate potrivit uh, uh articolului 153a. Este vorba despre felul în care se predă și se cercetează uh, în educația din Europa despre regimurile totalitare din trecutul Europei și având în vedere faptul că este o dezbatere de actualitate, nu avem nici uh, procedura cartonașului albastru, nici cea a Catch the Eye. Începem cu uh, domnul Kovacev în numele grupului PPE. Are patru minute la dispoziție. Domnule președinte, stimați miniștri, stimați colegi, Acum marcăm a 30 aniversare de la căderea regimului comunist în Europa de Est. Parlamentul acum 10 ani a adoptat o rezoluție în ceea ce privește conștiința europeană și totalitarismul. Această dezbatere își dorește să aibă să aducă în prim plan o privire comună în ceea ce privește regimurile totalitare din, din secolul 20 să se pună un semn de egalitate între suferințele cauzate de fascism, nazism și comunism. Trebuie să le regândim pe toate acestea și trebuie să învățăm din istoria care a avut loc în vestul și în estul Europei. Sunt uh, lucruri care trebuie să fie la baza democrației, la baza Uniunii Europene de care avem nevoie astăzi, statul de drept și respectul pentru demnitate și libertate. Sunt uh, lecții morale care trebuie să ne ajute astfel încât să prevenim prevenim xenofobia, ura, ideile totalitare în Uniunea Europeană. Zece ani mai târziu, părerea mea personală e că, din motive diferite, această dezbatere nu a avut loc niciodată. Uniunea Europeană a avut de-a face cu noi provocări în acest timp și am reacționat. Și am reacționat, am fi reacționat mai cu succes dacă am fi învățat lec- lecțiile care trebuiau să fie învățate. Acum nu facem suficiente astfel încât să facem față fantomelor trecutului care acum revin la viață. Naționalismul și populismul sunt acum consolidate pentru că nu ne înțelegem bine istoria, nu înțelegem bine rolul pe care l dezvoltare, integrarea europeană, astfel încât să vindece rănile lăsate de regimurile totalitare. E important să vedem acele țări unde tinerii sunt dezamăgiți de ceea ce se întâmplă, de inegalitatea socială, de lipsa de locuri de muncă și așa mai departe. Și de aceea cad victime ale extremei drepte sau stângi. Există acest risc foarte mare de a repeta greșelile tragice ale trecutului. De aceea este foarte important să învățăm aceste lecții istorice, să nu îi lăsăm pe tinerii europeni să devină victimele jocurilor politice, care vin cu soluții facile la probleme complexe. Nu trebuie să uităm ceea ce s-a întâmplat, trebuie să ne reamintim trecutul. Doar așa putem să ajutăm tinerii să nu fie afectați de propagandă și campanii de dezinformare fascismul și nazismul, nazismul regimurile comuniste, toate acestea acum se regăsesc în această nostalgie pe care o resimt unii astăzi. Există tendințe foarte îngrijorătoare, există această nostalgie pentru stalinism în anumite state, există diferite strategii pe care le pun în aplicare diferitele state membre. Una însă e universală și poate fi folosită peste tot, și anume educația. Prin educație, următoarea generație de europeni, fie din vest, din centrul sau din estul Europei, această următoare generație va putea să învețe despre regimuri regimurile totalitare din secolul 20. Vor putea să învețe că sunt mulți care s-au sacrificat pentru libertate, democrație și drepturile omului. Trebuie să știe că libertatea nu e ceva de luat de-a gata. Cum spunea Ronald Reagan, libertatea e totdeauna foarte aproape de extinție și de aceea trebuie întotdeauna protejată. Ieri, în această sală, am, am aniversat 20 de ani de euro, însă trebuie să ne amintim, că, ne amintim că euro înseamnă mai mult decât o monedă comună. Garantează pacea, democrația și drepturile omului pe continentul nostru. Uniunea Europeană e un răspuns la ororile totalitarismului. Aceste regimuri care au dus la multe victime, la distrugeri și la o suferință fără limite. Astăzi trebuie să ne apărăm sistemul de valori și mai mult ca niciodată trebuie să realizăm care e amenințarea cu care avem de-a face dacă nu avem aceste amintiri istorice. Haideți să ne folosim de educație astfel încât să asigurăm viitorul generației europene, să prevenim faptul că acestea ar putea să devină victime ale ignoranței. Mulțumim și acum din partea Consiliului doamna Ciot. Domnule președinte, stimați parlamentari, tematica dezbaterii noastre de astăzi se referă la uh, valorile centrale ale Uniunii noastre. Regimurile totalitare din Europa, din uh, secolul trecut, rămân un capitol întunecat din istoria noastră. Uniunea noastră se bazează astăzi pe valori comune și pe principiile generale de respectare a demnității umane, libertate, uh, democrație, egalitate, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Obiectivul său este să promoveze aceste valori pe care le cunoaștem cu toții și care în ultimii ani au fost puse sub semnul întrebării din ce în ce mai uh, mult. Din fericire, tinerile generații nu au trăit în regimuri totalitare și cu toate acestea, astăzi aceste valori comune și aceste principii împărtășite par să fie luate drept uh, ceva garantat. Ele rămân uh, un punct uh, central al societăților noastre democratice și trebuie să fie mm, protejate. Astăzi ne confruntăm cu mai multe provocări care uh, aduc riscuri pentru societățile noastre deschise. Xenofobie, naționalism, discriminare, dezinformare sau radicalizare violentă sunt numai câteva din aceste forme. Pentru a înțelege prezentul și pentru a uh, înțelege lumea în care trăim, înțelegerea trecutului este crucială. Și lipsa cunoașterii originii Uniunii și a modului în care funcționează crește riscul discriminării. De asemenea, împiedic, îi împiedică pe cetățeni să aibă opinii avizate cu privire la acțiunile pe care le întreprinde Uniunea Europeană. Pe de altă parte, cunoașterea diversității, moștenirii și tradițiilor Uniunii Europene și uh, statelor sale membre promovează un respect reciproc, înțelegere și cooperare care pot întări un sentiment de apartenență. Știm că educația poate juca un rol crucial în promovarea promovarea valorilor noastre comune și în promovarea unei mai bune înțelegeri a Uniunii Europene și a Uh, tuturor celor care locuiesc în Uniunea Europeană. Suntem conștienți că competențele Uniunii Europene în domeniul educației sunt limitate și statele membre sunt responsabile pe deplin pentru propriile lor sisteme de învățământ și pentru modul în care își concep programele școlare. Cu toate acestea, într-un moment în care Europa se uită către viitor și își dorește să implice pe cetățeni și mai ales pe tineri într-o agendă a valorilor comune, cred Credem că este important să creăm un sentiment de apartenență în rândul europenilor și în acest sens statele membre au, între, au și-au asumat mai multe angajamente din în difer- prin diferite modalități în concluziile Consiliului, în recomandări, care uh, reprezintă o bază bună pentru o cooperare întărită în acest domeniu. În uh, summitul din noiembrie 2018, cultura și educația au fost alese ca prim subiect care să fie tratat uh, pe noua agenda a liderilor, uh, subliniind uh, importanța întreprinderii de noi măsuri în aceste domenii. Iar concluziile din decembrie 2017 arată modul în care educația și, și cultura joacă un rol cheie pentru o societate inclusivă. În mai 2018, Consiliul a adoptat o recomandare pentru promovarea valorilor comune uh, o, edu- o educație inclusivă și o dimensiune europeană a predării. Această recomandare a, a venit în uh, continuarea declarației de la Paris din 2015, unde ministrii educației au subliniat importanța rolului pe care îl poate juca educația în acest domeniu. Angajamentele exprimate prin declarația de la Paris sunt la fel de relevante și astăzi ca și în 2015 uh, și în completarea eforturilor de la nivel național trebuie să uh, Uh, folosim cât mai eficient programele și instrumentele Uniunii Erasmus Plus, Orizont, Europa Creativă, Europa pentru cetățeni și uh, Corpul de Solidaritate Europeană care uh, pot să lucreze în beneficiul solidarității europene. Trebuie să îi ajutăm pe tineri să dobândească competențele necesare pentru a deveni cetățeni activi și informați. Uh, competențele informatice, competențele lingvistice sunt cruciale astăzi, iar uh, tinerii noștri trebuie să-și dezvolte capacitatea de analiză critică și de înțelegere pentru a um, putea să facă față în volumului tot mai crescut de informații. Trebuie să fie conștienți de necesitatea de a identifica în mod corect și de a folosi surse, um, surse viabile de informare și să respingă informațiile false diverse. De asemenea, trebuie să încurajăm toleranța, înțelegerea reciprocă și dialogul intercultural pentru a obține un viitor mai bun pentru toți. Rolul cadrelor didactice și perfecționarea lor profesională, de asemenea, sunt esențiale și este important să învățăm uh, cum să abordăm subiecte delicate, controversate, fără a le uh, transforma în ceva tabu. Uh, cadrele didactice trebuie să-și asume rolul în clase de elevi care sunt tot mai diverse și tot mai variate. Acest subiect, așadar, este strâns legat de prioritățile președinției noastre pe care doamna prim-ministru le-a prezentat ieri și reprezintă un pilon al valorilor comune europene și ne dorim să întărim solidaritatea și coeziunea Uniunii Europene prin promovarea unor politici de combatere a discriminării și de asigurare a egalităților de șanse și de tratament, întărind în același timp implicarea cetățenilor și mai ales a tinerilor în dezbaterea europeană. În concluzie, vă pot asigura că acest subiect va continua să rămână prioritar pe agenda politică a Consiliului și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă secretar de stat. Îi urez bun venit, doamne comisar Iurova. Aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați inclus acest subiect important și cât se poate de actual pe ordinea de zi. Să înveți despre istorie și să analizezi uh, forțele complexe care se află în joc în și în afara societăților noastre ne permite să înțelegem lumea așa cum este ea acum, să-ți cunoști trecutul este indispensabil ca să poți să clădești viitorul continentului nostru și a tuturor țărilor noastre. Să nu uităm niciodată că ideea care a stat la baza proiectului de integrare europeană a fost să ne asigurăm că trecutul întunecat nu se repetă, libertățile, valorile comune uh, să fie apărate zi de zi. Aceasta era intenția, să comemorez și să uh, înveți pe tineri despre ce s-a întâmplat în trecut, ar trebui să ne permită să ne păstrăm viitorul comun. Trebuie să vorbim despre toate regimurile totalitare, fascist, comunist sau altele, așa cum facem în ziua europeană a comemorării acestor regimuri de pe 23 august din fiecare an. Comisia uh, este de acord cu uh, amintirea și comemorarea, cu sprijină cercetarea în domeniul istoriei în ceea ce privește regimurile totalitare uh, și păstrarea memoriei este de altfel o linie importantă din uh, programul Europa pentru cetățeni actualmente. Și vrem de asemenea să sprijinim toate proiectele legate de păstrarea diversității în Europa. Fonduri sunt alocate tuturor programelor care studiază uh, cauzele uh, creării regimurilor totalitare în Europa în trecut, precum și a noilor tendințe populiste contemporane. Europa pentru cetățeni este principalul instrument european ca să sprijine inițiativele în rândul cetățenilor ca să uh, se continue munca de cercetare în ceea ce privește Holocaustul. În fiecare an se investesc 3,5 milioane de euro în aceste proiecte bani folosiți pentru educație sau pentru construirea de memorialuri. Să-ți aduci aminte de Holocaust rămâne o prioritare și de aceea recent Uniunea are un statut de partener internațional permanent uh, în cadrul Alianței pentru comemorarea Holocaustului și de asemenea există o inițiativă la nivel european finanțată uh, cu 8 milioane de euro prin intermediul unui proiect din orizont 2020 care se numește Infrastructura Europeană de Cercetare în domeniul Holocaustului. Tot în domeniul cercetării, în 2015-2017, Comisia a publicat mai multe uh, cereri de ofertă în cadrul programului Orizont 2020 ca să sprijine cercetarea în, în domeniul cultural uh, pentru proiecte care încearcă să înțeleagă regimurile uh, comuniste. Vă dau câteva exemple. Programul RAS, care înseamnă o poziție culturală, înțelegerea moștenirii culturale uh, din fostele țări socialiste. Acest proiect a permis crearea unei baze de date digitale care arată diferite forme de opoziție culturală în fostele țări socialiste. Proiectul a arătat că educația și cercetarea ce privește uh, trecutul istoric sunt indispensabile pentru a sprijini democrații deschise și pluraliste. În domeniul educației, Uniunea sprijină și complementează politicile naționale care permit o mai bună înțelegere a istoriei și a valorilor noastre comune. Actualul program Erasmus Plus a permis finanțarea numai puțin de 30 de proiecte legate de uh, uh cercetarea istoriei totalitariste a Europei. Aceste proiecte permit tinerilor să învețe despre trecut într-un mod cât se poate de direct și să își schimbe propria lor viață în urma uh, învățării acestor lecții. Anul trecut, Comisia a înaintat o recomandare a Consiliului pentru promovarea valorilor comune, educație inclusivă și o dimensiune europeană a predării în școli. Statele membre au fost de acord cu această inițiativă după numai câteva luni. A fost uh, o realizare. Niciodată Uniunea Europeană înainte nu se arătase atât de unită uh, pentru promovarea valorilor comune, ca să se predea în școli despre valorile comune, despre originile Uniunii Europene și, poate cel mai important, să învețe despre experiențele complexe din trecut din statele noastre membre. Comisia crede cu tărie că educația este de asemenea calea cea mai eficientă de a lupta împotriva antisemitismului. Din acest motiv, Comisia cofinanțează un studiu intitulat Holocaust și Educație Contemporană, o inițiativă comună cu UNESCO. În sfârșit, putem să uh, trezim conștiințele și să-i facem pe oameni mai conștienți de moștenirea noastră istorică și sunt mândră de faptul că uh, Acum există mai multe situri istorice care au primit titlul de patrimoniu uh, uh, istoric uh, european, ca de exemplu șantierul din Gdansk sau memorialul de la Sighet din România. Pot să vă garantez că Comisia va continua să promoveze um, amintirea, um, comemorarea regimurilor totalariste, indiferent de baza lor ideologică. Să-ți înțelegi trecutul este crucial dacă vrei să poți să construiești un viitor mai bun pentru continentul nostru. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim, doamnă comisar, dragi colegi! Aș vrea să vă amintesc că avem o listă lungă de oratori avem uh, o dezbatere lungă și trebuie să vă rog cu insistență să vă respectați timpul de vorbire alocat. Acum am să dau cuvântul doamnei Caniete pentru două minute. Domnule președinte, doamnă comisar, Ultimul secolul trecut ne-a învățat, ne-a dat niște lecții deosebit de dificile despre cât de periculoase sunt regimurile totalitare. De aceea, astfel de timpuri nu trebuie să fie repetate și în acest sens avem nevoie de educație, cercetare și uh, memorie pentru a construi reziliența societăților noastre împotriva oricărei uh, încălcări a regimurilor democratice. Acest trecut trebuie să fie recunoscut pentru a rezista naționaliștilor și populiștilor și tuturor tendințelor extremiste din dreapta sau din stânga și să nu le lăsăm să ne pună, sub, să ne pună în pericol valorile democratice. Uniunea Europeană a fost construită în uh, continuarea unui uh, climat de traumatism din urma regimurilor socialiste și comuniste. Uh, populiștii au uh, reușit însă să folosească um, instrumentele de manipulare pentru a crea cele mai periculoase și mai brutale regimuri. Apoi, asta a fost în Est, iar experiența din Vest, experiența nazistă a fost de asemenea asemenea deosebit de periculoasă, iar țările din Est au putut să se confrunte cu ambele tipuri de regimuri. Această moștenire însă este una comună și Europa trebuie să uh, fie capabilă să vorbească cu o singură voce despre această moștenire. Astăzi trebuie să avem un cadru și o finanțare suficientă pentru o cercetare uh, aprofundată a ambelor tipuri de regimuri totalitare. Avem de asemenea nevoie de capacitatea de a deschide complet arhivele istorice pentru a verifica uh, așa zisele minciuni istorice. De asemenea, trebuie să denunțăm legătura dintre populism, extremism, autocrație și dictatură peste tot în lume. În plus, trebuie să acționăm uh, împotriva uh, Uh, încălcărilor drepturilor omului din Rusia, din China, din Iran sau din uh, regimurile jihadiste islamiste. Președintele întrerupe pe vorbitoare, vă mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul doamnei Camervert uh, două minute. Europa... Vă mulțumesc. Europa tocmai în secolul 20 are o istorie a greșelilor, crimelor, războaielor, nedreptății, dar și o istorie a reușitelor, odată cu fondarea Uniunii Europene și cu căderea zidului Berlinului și cortinei de fier și cu aprofundarea integrării europene. În democrație e nevoie de memorie, doar cei care își cunosc trecutul pot să își formeze viitorul. Uniunea Europeană și apărarea valorilor noastre globale, societățile noastre liberale sunt sunt istoriile pe care, sunt lucrurile pe care trebuie să le învățăm din această istorie a Europei în secolul 20. Trebuie să ne uităm spre trecut astfel încât să găsim soluții pe viitor, să recunoaștem greșelile, să ne fie clar cum s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns și de asemenea să ne asumăm vina și pentru lucruri pe care nu le-am făcut noi. Căderea în genunchi a lui Willy Brandt la Varșovia e un bun exemplu de recunoaștere a vinei. Eu trebuie să trag un semnal de alarmă să nu se facă o politică bazată pe o cultură a comemorării. Niciodată nu reușește așa ceva. Istoria e mereu complicată, are multe fațete. Această cultură a comemorării nu înseamnă un adevăr absolut. Există evenimente istorice pe care nu le putem clarifica, nu le putem da la o parte, însă e nevoie de o altfel de cultură a comemorării, una care să nu aibă o singură perspectivă și nu e un lucru care ne aduce împreună, ci ne desparte. O asemenea cultură a comemorării trebuie să ducă la crearea de legături, la recunoaștere, la o, ca, această categorisire negru pe alb, victim, autor, nu funcționează și nu ajută cu nimic și nu putem răspunde la întrebările legate de cine e vinovat doar astfel. E nevoie de îndoiel care să rămână la nivelul nostru. Așa ne poate ajuta această cultură a comemorării și împotriva populismului. E important important să ne revizuim propriile poziții. După 30 de ani de la căderea cortinei de fier, trebuie să ne amintim, să ne amintim faptul că aceia care au crezut că au adevărul absolut au fost învinși. Totalitarismul și populismul au un lucru în comun. Nu-și doresc această cultură a comemorării, ci se bazează pe povești pe, dintr-o singură perspectivă. Și o diferență pe care trebuie să o evidențiem, președintele intervine și întrerupe. Stimați colegi, nu ne vom putea încadra astfel în timp și alți colegi nu vor putea interveni, așa că îmi pare rău să o spun, însă de acum înainte voi fi foarte atent la timp și îmi cer scuze pentru cei care urmează să vorbească. Am făcut aceste două greșeli, v-am lăsat să vorbiți mai mult, însă timpul ne presează. Urmează domnul Scripe cu un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să mă încadrez în timp. O mare parte dintre europarlamentarii de aici au simțit pe pielea lor ceea ce înseamnă un regim totalitar. Timp de 40 de ani aceste lucruri au, avut loc în întreaga Europa. Și eu sunt un asemenea copil dintr-un regim totalitar. Un regim totalitar care își dorea să creeze o cu totul altă societate. Am fost pioner, am făcut parte din diferite organizații de tineri, întotdeauna m-am simțit obligat să îmi apăr patria, însă nu o făceam din inimă. Așa eram învățați comunismul, socialismul, Marx, Lenin, toate acestea sunt lucrurile cele mai bune de pe lume, nu există niciun fel de Dumnezeu, ni se interzisese să uh, pronunțăm acest cuvânt, Dumnezeu, și ni se spunea că răspândirea creștinismului e un aria. Credeam că toate acestea sunt importante, de aceea e important să îi educăm acum pe tinerii noștri. Trebuie să cunoască foarte bine acest capitol întunecat din istoria noastră, astfel încât el să nu se repete eroii timpurilor noastre. Acești eroi trebuie să ne amintim și astăzi. De exemplu, soldatul Iosef Kapcip, care în timpul celui de-al doilea război mondial era în armata cehoslovacă, iar acest uh, soldat a participat la un atentat Existau oameni atunci care își doreau împreună să uh, apere bunul comun. Vorbitorul este întrerupt, doamna Barbat. Domnule președinte, dragi colegi, această uniune s-a născut din cenușa fumegând a totalitarismelor de stânga și de dreaptă, dar totuși a fost și un refugiu și o speranță împotriva lor. Aș vrea să vă amintesc ce a spus Václav Havel, domnule președinte, cât de asemănătoare erau rădăcinile sistemelor totalitare, această tendință irezistibilă a ideologiilor de a se detașa de realitate și de viață. Într-o realitate totalitară, ideologia înlocuiește raționamentul și adevărul, de fapt, nu poate să fie decât cel pe care îl comunică puterea. Dacă slăbește memoria Europei, dacă cetățenii nu mai înțeleg care le este trecutul, inclusiv dacă nu sunt conștienți de rădăcinile raționamentelor actuale, atunci dezbinarea continentului nostru pe care o confirmă totuși tratatele nu va deveni realitate. Istoria comună trebuie să stea la baza tuturor inițiativelor de cercetare, a tuturor planurilor educative pentru a preveni nebunia totalitară. Lupta împotriva totalitarismului, clasici o numeau tiranie, este lupta comună pentru Uniune, pentru libertăți și pentru democrație. Bunuri prețioase precum memoria umană, dar totuși fragile, trebuie să fie tot timpul îngrijite. Este vital să păstrăm amintirea totalitarismului, însă trebuie să o facem dintr-o perspectivă europeană să vorbim despre istoria europeană comună, ca nu care cumva să dăm apă la moară uh, naționalismelor, pentru că acesta nu este uh, ceva care aparține doar naționaliștilor. Adevărul există, dar trebuie să fie unul obiectiv și acesta este obiectivul nostru cel mai important și o sursă de inspirație pentru noi toți. Mulțumesc! Thank you much indeed. Și noi mulțumim. Acum, domnul Rope, un minut. Ačiū gerbiamas pirmininkė, mėly Mulțumesc, stimați colegi. Într-adevăr, este foarte important să reamintim, mai ales tinerei generații, despre tragediile oribile pe care le-a suferit umanitatea din cauza totalitarismului în Lituania. În urma ocupației uh, sovietice am, ne-am uh, pierdut 800.000 de membri ai uh, națiunii noastre, cifre înspăimântătoare. Uh, acești oameni au fost condamnați la foamete în uh, Siberia, o treime din ei uh, și deseori chiar copii și-au pierdut viața în condiții îngrozitoare. Și acest regim nu a fost suficient condamnat. Din păcate, astăzi resimțim acest lucru. Stalinismul este din nou promovat în Rusia ca un cult. Uh, regimul sovietic uh, este idealizat în uh, um, programele televizate sau în magazinele de suveniruri. De asemenea, și contactele dintre Hitler și Stalin par să fie astăzi comercializate. Mulțumesc, domnul Cuntis, Ciuntis, un minut jumate. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Eu cred că dezbaterea noastră de astăzi nu vorbește, de fapt, de provocările actuale pentru tineri și investiții. Educația tocmai acum este atacată și s-ar putea să nu își ducă la îndeplinire rolul său istoric și rolul său normal constatăm faptul că educația a fost uh, lăsată la o parte în politicile europene și trebuie doar să se ocupe de nevoile pe care le are piața. Observăm că sistemele educaționale sunt îngenunchiate din cauza lipsei fondurilor. Își pierd punctele centrale putem să constatăm că oamenii încearcă acum să rescrie istoria, iar acest lucru se reflectă în unele dintre măsurile care au fost adoptate în statele membre împotriva comunismului. Să vedem ce se întâmplă cu Germania. Germania refuză să plătească să le plătească bani victimelor nazismului din statul meu. Care e lecția pe care încercăm noi să le-o predăm oamenilor? Ceea ce constatăm noi acum e că există atacuri continuate sub forma austerității. E o situație dezastruoasă și nu răspunde la nevoile pe care le are sistemul nostru educațional în societatea noastră. E o violență care are efecte asupra sistemelor noastre de educație, care ar trebui să se bucure de demnitatea pe care o au. Domnul Gil. History. Toți cei care uită istoria sunt condamnați să o repete. Cred cu tărie în educație. Educația poate să fie folosită însă și pentru propagandă. Sunt îngrijorat de faptul că Uniunea Europeană va folosi această cale ca să uh, Uh, facă din tineri cetățeni care să uite să fie patrioți. Știu că sunt acuzat uneori că sunt populist sau se spune că cei care au ideile mele sunt populiști, dar să nu uităm că uh, și dumneavoastră sunteți niște populiști. De ce a fi populist să fie arătat cu degetul sau condamnat? De fiecare dată când spunem ceva ce nu vă place, uh, ne uh, categorisiți de populiști. Uniunea Europeană, uh, se spune, a fost o sursă de pace în ultimii 50 de ani. Comunicarea, cooperarea, întotdeauna au fost de ajutor. Dar nu uitați de rolul jucat de NATO, de americani, de ONU și de armele nucleare. Amenințarea acestora a făcut ca războiul să fie imposibil. Dacă tot vreți să investiți mai mult în educație, vă rog să aveți încredere în statele membre. Ele sunt cele care pot să hotărească ce este mai bun pentru copiii lor. Aveți încredere în sistemele naționale de educație și uh, lăsați motivațiile politice în afara educației. Doamna Arnotu, un minut acum. Mulțumesc, domnule președinte. Predarea istoriei uh, totalitarismului este ceva indispensabil și nu uh, pot eu să spun uh, ceva împotriva acestui lucru. Însă Parlamentul European nu trebuie să se ocupe de educație, nu este rolul său, mai ales într-un moment în care milioane de europeni suferă de mizerie și de, valurile migratorii și nu văd că această problemă este rezolvată. Într-adevăr, istoria totalitarismului ne învață Uh, ce s-a întâmplat în, și să ne uităm la multe state europene care au uh, tendințe de culpabilizare, de uh, arătare cu degetul, de propagandă în școli, de măsuri judiciare și polițienești împotriva mișcărilor care rezistă globalizării, ca cum se întâmplă în Italia, în Germania și chiar și în Franța cu mișcarea vestelor galbene. Uh, avem de-a face însă cu un alt fel de totalitarism astăzi, totalitarismul european, cel care gândește corect și care crede că are mereu dreptate. Președintele o întrerupe pe doamna Arnotu, îi dă cuvântul domnului Papa Dachis pentru un minut. Μιλάτε περί ολοκληρωτισμού. Ο Ne vorbiți despre tot